Dragi colegi, dacă puteți, vă rog să vă așezați. Firstly, I'm Linda McAvan, I'm the chair of the Permiteți-mi să mă prezint întâi. Sunt Linda McAvan, sunt președinta Comisiei pentru Dezvoltare și vreau să urez bun venit tuturor colegilor din partea Comisiei LIBE, mai ales uh, co președintei mele, doamna Kinga Gal, este primul vicepreședinte al Comisiei Libe. Bine ați venit în comisia noastră! ne-am reunit pentru a discuta un subiect foarte important. Unul care apare în știri aproape în fiecare zi. Am citit cu toții despre incidentele triste din Mediterana, uh, oameni care fug de conflicte, de sărăcie înspre multe țări dezvoltate. Deci, legătura între dezvoltare și migrație este esențială. Pentru toți uh, care ne aflăm în această sală și pentru mulți dintre alegătorii noștri. Subiectul uh, întâlnirii noastre comune de astăzi este unul foarte delicat. Este la punctul de răscruce al politicilor interne și externe ale Uniunii Europene. Uh, cooperarea pentru dezvoltare și ajutorul umanitar se încrucișează cu libertatea, securitatea și justiția. dezvoltarea și migrația sunt la răscrucea competențelor statelor membre și competențelor europene. Există o competență partajată între Uniunea Europeană și statele membre în acest domeniu. Dar sigur, unul dintre principiile fundamentale ale politicii pentru dezvoltare este nevoia de coerență. Coerență politică în domeniul dezvoltării. Și politici clare care să funcționeze pentru cei care se confruntă cu conflicte, cu uh, sărăcie extremă în țările în curs de dezvoltare, o politică acceptabilă în, uh, și în statele noastre, e bine, reprezintă o sarcină foarte dificilă. Și de aceea mă bucur că avem întâlnirea de astăzi și sper că vorbitorii noștri nu ne vor anunța doar problemele cu care ne confruntăm, ci ne vor aduce, sper, și niște sugestii, niște recomandări, uh, niște soluții. Știm că dezbaterea este, este una complicată. În țara mea, oamenii spun că nu doresc să creeze factori pentru ca oamenii săraci uh, din țările în curs de dezvoltare să își asume riscuri uh, disproporționate pentru a veni în Europa, dar în același timp migrația um, este un fenomen important, un fenomen care are loc și de aceea e nevoie să analizăm problemele și să găsim soluții. Avem patru vorbitori excelenți invitați astăzi, în, începând cu persoana din dreapta mea, domnul Eugeniu Ambrosi, director regional pentru Uniunea Europeană în Organizația Internațională pentru Migrație. Apoi, doamna Anastasia Papa, Papadopoulou, de la Consiliul European pentru Refugiați și persoane exilate, apoi excelența sa, ambasadorul Uniunii Africane la, la, pe lângă Uniunea Europeană și uh, țările ACP la Bruxelles, domnul Bramdeo și domnul Connie Reuter, secretarul general al ONG-ului Solidar. În numele ambelor comisii, mă bucur să vă pot ura bun venit în această dimineață. Aștept cu nerăbdare să aud ce aveți de, să ne împărtășiți. Vedeți că sunt mulți colegi prezenți, deci este un subiect foarte important uh, un domeniu în care Uniunea Europeană are nevoie de politici clare. Doamna Gal, vă dau cuvântul dumneavoastră acum. Mulțumesc, Linda McAven. Și noi, uh, membrii Comisiei pentru Afaceri Juridice, această, și pentru noi această inițiativă de organizare a unui schimb de opinii comun cu Comisia DV este foarte binevenit pentru că există o parte relevantă a domeniului migrației care uh, se suprapune cu uh, interesele comisiei noastre. Și în 2015, la Comisia Libe, uh, vom lucra la o abordare holistică asupra migrației. Acest schimb de opinii ne va oferi informații suplimentare care aduc o plus valoare dezbaterii noastre. Trecând acum la vorbitori, vreau să vă spun că, în primul rând, îl vom asculta pe domnul Eugenio Ambrosi, care este director regional al Organizației Internaționale pentru Migrație. Mi s-a spus să-i rog pe vorbitori să încerce să se limiteze la intervenții de 8 minute, dacă se poate. Domnule Ambrosi, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru invitație. Bună ziua tuturor! Aș dori să ilustrez câteva puncte care considerăm noi sunt relevante în dezbaterea privind migrația și dezvoltarea. Timpul pe care îl avem uh, la dispoziție pentru intervenție este limitat, așadar cred că ar fi important să ne concentrăm asupra uh, chestiunilor pe care le considerăm prioritare. Și am să uh, încerc, în primul rând, să spulber câteva mituri uh, Uh, pe care le percepem atunci când discutăm despre relația dintre migrație și dezvoltare. Primul dintre acestea este ideea pe care o avem atunci când vorbim despre migrație și politici în acest domeniu. Adesea credem că politica în domeniul migrației Uh, se transpune în mod uh, foarte clar în chestiuni legate de gestiunea frontierelor, de controlul vizelor. Politica în domeniul migrației nu este limitată doar la a controla cine intră pe teritoriul nostru. Ea trebuie să cuprindă, de asemenea, chestiuni legate de modul în care uh, folosim persoanele care intră pe teritoriul nostru. Deci e vorba de o schimbare de atitudine de la uh, una de control la una de mai bună utilizare a fenomenului. Cred că este o chestiune importantă pe care să o realizăm. Al doilea mit pe care aș vrea să-l spulber este că atunci când vorbim despre migrație și dezvoltare, adesea credem că dacă îmbunătățim situația dezvoltării țărilor de origine și țărilor de tranzit, vom reduce uh, mișcările, fluxurile migratoare, mobilitatea în general. Și acest lucru nu este neapărat adevărat. În primul rând, istoria ne-a arătat că e, nu e așa și nici nu este neapărat uh, acțiunea corectă, pentru că nu trebuie să ne dorim să oprim fluxurile migratoare, ci să încercăm mai degrabă să guvernăm, să gestionăm acest fenomen într-un, într-o manieră benefică. Din experiență, experiența noastră de viață, știm că migrația nu are loc doar dinspre țările subdezvoltate. Din potrivă, în dezvoltarea unei țări, în evoluția unei țări, se ajunge la un punct în care, pe măsură ce dezvoltarea este tot mai bună și nevoia și intenția oamenilor de a se muta uh, căutând soluții mai bune pentru viața lor, uh, uh, apar deci aceste dorințe. Și Uniunea Europeană ilustrează foarte clar acest lucru. Aproape fiecare dintre cei care suntem aici lucrăm într-o altă țară decât cea în care ne-am născut. Deci facem parte din fluxurile uh, de mobilitate ale acestei lumi. Nu venim din uh, țări subdezvoltate, nu uh, foametea sau conflictele ne-au uh, motivat să plecăm către alte țări să căutăm o viață mai bună. E vorba de un alt set de idei, de dorințe, de necesități. Un al treilea mit este acela că atunci când discutăm despre migrație și dezvoltare, nu vorbim doar despre dezvoltarea sudului lumii. Nu vorbim doar de necesitatea de a dezvolta țările uh, subdezvoltate sau în curs de dezvoltare, țările de origine și de tranzit, ci ne gândim și la utilizarea migrației pentru a îmbunătăți uh, situația din partea noastră a lumii, din nord. E vorba de o, o stradă cu două sensuri. Nu cu un singur sens. Deci nu doar o singură parte uh, a lumii se poate dezvolta prin fluxurile migratoare, ci și cealaltă parte. S-a spus uh, la începutul dezbaterii, um, corelația dintre migrație și dezvoltare este una foarte complexă. Într-un fel, uh, e, se asemănă cu jocul de conectare a punctelor pe care îl jucam când eram mici. Uh, aveam o serie de puncte care nu păreau să uh, uh, arate deloc uh, um, clar, dar în momentul în care începeam să le conectăm, începea să apară imaginea uh, pe care o aveam în ansamblu la sfârșit. Așadar, și acum trebuie să conectăm niște puncte. Și acestea sunt, uh, sunt multiple, sunt complexe și e important să înțelegem caracterul uh, acestor conexiuni, caracterul conex, pentru că înțelegerea complexității ne va permite să avem o abordare politică mai eficace. Și aceste puncte se influențează reciproc, de asemenea. Nu doar migrația influențează dezvoltarea, ci și dezvoltarea influențează migrația. Deci e foarte important să înțelegem complexitatea subiectului. E important să înțelegem cum, uh, uh, care sunt interacțiunile între politicile în domeniul migrație cu politicile de piață, cum sunt ele influențate de politicile în domeniul sindicatelor, în domeniul ecologiei și aceasta este doar o imagine schematică, să nu ne gândim și la toate cele politice, educație, sănătate și așa mai departe. Acum ne aflăm într-un moment istoric în care, după toate dezbaterile în comunitatea internațională referitoare la agenda post-2015 și fixarea obiectivelor de dezvoltare pentru uh, comunitatea internațională pentru următorii um, 15 ani, avem oportunitatea de a reanaliza aceste interconexiuni, um, instrumentele pe care le-am folosit până acum pentru a stimula dezbaterea în domeniul uh, dezvoltării și migrației. Recunoaștem faptul că migrația este un motor pentru toți cei trei piloni fixați în momentul de față în dezbaterea privind perioada post-2015, pilonul economic, cel social și cel de mediu. Noi considerăm că anumite chestiuni specifice trebuie avute în vedere în dezbateri, pentru că succesul pe care l-am putea avea în promovarea activității pe aceste elemente va fi o măsură importantă a succesului. Primul element care trebuie să fie inclus în orice dezbatere politică privind migrația și dezvoltarea îl reprezintă cadrul de drepturi în care se dezvoltă aceste politici, ceea ce se cunoaște sub sintagma de drepturile omului. Acestea sunt importante pentru un motiv foarte simplu. Foarte adesea, în lume, migranții și familiile lor sunt uh, cei uh, care uh, suportă cel mai ridicat cost uman, social, economic. Adesea trăiesc în medii foarte nesigure, sunt expuși adesea um, lipsei accesului la infrastructura sau servicii de bază. Foarte adesea, din cauza condiției lor sunt expuși inegalității și discriminării și, sigur, atunci când uh, lucrezi într-un mediu de insecuritate în ceea ce privește drepturile tale de bază, este dificil să ai uh, o contribuție pozitivă asupra societății din țara de origine sau din țara de destinație. De aceea, abordarea tuturor elementelor care asigură un cadru de drepturi pentru migrație, un cadru adecvat, e bine, acesta este primul pas care trebuie făcut pentru a le permite migranților să contribuie la dezvoltarea propriilor uh, țări și uh, țărilor în care se află. Și uh, Chestiunea drepturilor omului în cazul migranților se aplică și mai mult în ziua de azi migrației denumită migrație umanitară sau migrație forțată. Azi există um, o anumită cifră, un anumit număr de refugiați și persoane strămutate în uh, lume care din cauza unor condiții umanitare dificile, au uh, trebuit să uh, plece din țara lor de origine. Este cifra cea mai ridicată uh, de la primul război mondial. Uh, s-a a trecut deja de 50 de milioane de persoane care sunt afectate. Sigur că nu e vorba doar de o problemă umanitară aici, nu e o chestiune doar de răspuns umanitar, ci reprezintă o barieră majoră în calea dezvoltării în anumite părți ale lumii. Nu vorbim doar de distrugerile pe care pot să le provoace războaiele sau calamitățile naturale, cum sunt uh, cu tremurele. Nu e vorba doar de o chestiune de reconstrucție, ci problema este pierderea de capital uman uh, care este cauzată de aceste crize care sunt uh, Uh, abordate doar parțial adesea. Dacă ne gândim, de exemplu, la pierderea de capital uman pe care o cauzează războiul din uh, Siria, putem să ne imaginăm impactul pe care situația de astăzi îl va avea pe termen lung în reconstrucția țării și a întregii regiuni. Și este doar un exemplu, există multe altele. Deci trebuie să acționăm într-o manieră mult mai decisivă pentru a ne armoniza răspunsurile la crizele umanitare, făcând o legătură de politică cu alte aspecte care nu sunt legate direct de răspunsul umanitar, fie că e vorba de politici de ocupare, de nevoile pieței muncii, um, politici sindicale, educație, dezvoltare, sănătate, dezvoltarea sistemelor. E nevoie să avem o abordare mult mai cuprinzătoare și mai coerentă uh, în răspunsul nostru la uh, situațiile care apar. Și acest lucru sigur că se aplică și legăturii și impactului pe care migrația le are asupra politicii de mediu. Și asupra impactului pe care politicile de mediu îl au asupra migrației și gestiunii acesteia. E nevoie să se pună mult mai mult accent asupra migrației și a factorului de rezistență ca răspuns la degradarea de mediu. Uh, ne gândim aici la diversificarea opțiunilor de trai pentru populațiile care uh, suferă de pe urma catastrofelor și la posibilitatea de a utiliza migrația pentru a crește rezistența individuală și cea a comunităților pentru a gestiona un factor care va Uh, crește în însemnătate în viața noastră de zi cu zi, oriunde ne-am afla în lume. Degradarea mediului, schimbările climatice sunt o realitate și trebuie să răspundem cu mai mult curaj la acestea. Încerc, deci, să vă transmit, uh, să vă ofer uh, o imagine nu doar asupra complexității aspectelor politice cu care ne confruntăm, dar și asupra interacțiunii reciproce între migrație și dezvoltare. Una o influențează pe cealaltă și e nevoie să avem o abordare cuprinzătoare, globală a celor două fenomene dacă vrem să uh, punem în aplicare politici mai bune. Și pentru că la început ați menționat potențiale soluții, bine, dacă aș avea o soluție la toate aceste probleme, uh, cred că aș fi altundeva acum. Nu am toate răspunsurile, dar totuși uh, pot să ofer câteva elemente ale uh, răspunsului. Mai ales unul, pentru că auzim uh, uh, constant în dezbateri, în, uh, la știri, în discuțiile pe care le avem cu cei care lucrează în acest domeniu, auzim, deci, uh, cât de importantă este cooperarea cu țările terțe, țările de origine, țările de destinație. Sigur că este un element major, pentru că migrația este un fenomen transnațional. Nu este uh, un fenomen care aparține unei țări individuale sau poate fi gestionat de aceasta. E o chestiune care necesită cooperarea internațională azi mai mult decât oricând, uh, pentru că uh, din punctul A în punctul B, fenomenul migrației eh, este un fenomen de mobilitate care eh, cuprinde, eh, poate să cuprinde mai multe țări. Deci e nevoie de cooperare. Întrebarea este, în ce cadru are loc această cooperare cu țările de origine și țările de tranzit? Și e important să subliniem aici că aspectul de dezvoltare al migrației nu ține doar de țările terțe și de țările de tranzit, ci și de țările dezvoltate unde ajung migranții. Trebuie să regândim modul în care cooperăm cu țările terțe, trecând de la uh, relația donator-recipient la un parteneriat politic uh, de plin între cele două părți așa cum s-a menționat în uh, Comisia pentru Afaceri Externe. Mă opresc aici pentru că mi s-a spus că mi-a expirat timpul. Vă mulțumesc. Vă mulțumim, domnule Ambrozie, și am să dau cuvântul imediat celui de-al doilea vorbitor, uh, excelența sa, ambasadorul Bramdeu, reprezentant permanent al Uniunii Africane la Uniunea Europeană și la țările ACP, al țărilor ACP la Bruxelles. Cred că e foarte important să ascultăm perspectiva africană și poate ați putea să spuneți câteva cuvinte și despre procesul de la Khartoum. Domnule ambasador. Thank you very much, co-chairs, and let... Mulțumesc, stimate domnule copreședinte. Doresc să vă mulțumesc pentru că îmi dați ocazia de a contribui la schimbul de opinii din această dimineață. Migrația este într-adevăr o preocupare din ce în ce mai gravă, mai ales pentru Europa, dar și pentru Africa, într-o oarecare măsură. Aș avea câteva observații și remarce generale cu privire la diferitele forme de migrație pe care le cunoaștem, mai ales în contextul migrației intraregionale, interregionale și internaționale. După cum a spus uh, vorbitorul anterior, trebuie să plasăm migrația în context. Trebuie să ținem cont de cadrul agendei de dezvoltare post-2015, negociată la ora actuală. Trebuie să facem acest lucru în uh, contextul agendei 2063 pentru Africa și în contextul parteneriatului Africa-UE și, de asemenea, să ținem cont de rolul Fed în acest context în, și contribuțiile acestuia la agenda pentru dezvoltare. Este oare un rol pentru sectorul uh, privat, parteneriate public-privat și așa mai departe. Cunoaștem factorii push și pull care influențează migrația. Știm foarte bine care sunt activitățile infractorilor transnaționali, pentru care contrabanda, traficul de persoane sunt la ordinea zilei. Se exploatează migranții și ei sunt expuși în mod periculos la aceste rețele criminale. Din păcate, imaginea publică asociată cu migrația este întotdeauna negativă. Este vorba de uh, mii de persoane foarte, foarte vulnerabile care încearcă să treacă Mediterana din Africa sau din Orientul Mijlociu ca să ajungă în Europa. Asta uh, formează opinia publică. Electoratul dumneavoastră începe să aibă uh, mentalitate de fortăreață, să se teamă. Haideți să nu-i primim pe acești oameni. Ar putea să ne destabilizeze uh, viața noastră foarte sigură și confortabilă. Acest lucru s-a transpus în foarte multe state membre, în modul în care alegătorii au votat pentru administrația locală și regională. Au ales reprezentanți care să le apere interesele și uh, din ce în ce mai mult în statele membre UE, am constatat că migrația devine un subiect central, iar uh, manifestele partidelor politice trebuie să țină cont de migrație ca să câștige o majoritate și să rămână la guvernare sau să intre la guvernare. Într-o oarecare măsură, am constatat și o creștere uh, deranjantă a cazurilor de rasism, de xenofobie. Cum uh, răspundem la toate acestea? În mod sigur, nu putem să încercăm să nu lăsăm oamenii să migreze. Migrația se petrece în diverse circumstanțe de mult timp și va continua. Nu putem să împiedicăm oamenii să circule. Principala problemă este cum să gestionăm această circulație a oamenilor, ca să avem o situație uh, favorabilă pentru toate părțile implicate. Țara de origine să câștige, țara de destinație să câștige și indivizii să câștige. Avem tratate și convenții internaționale pe care trebuie să le respectăm. drepturile omului, drepturile migranților devin vitale și trebuie să le respectăm. E vorba de persoane vulnerabile care uh, și-au asumat un mare risc pentru ei și familiile lor și asta pentru a obține o viață mai bună. Ei nu vor să fie o povară pentru sistemele de securitate socială din vreun stat. Ei vor să devină membri apreciați ai societății în țările respective, să-și găsească locuri de muncă, să lucreze și așa mai departe. Avem de-a face și cu o oarecare ipocrizie când vine vorba de migranți. Dacă în economia noastră analizăm aspectele demografice, sociale și politice, și vedem că acestea ne cer să urmărim anumite categorii și să-i atragem în țările noastre, atunci o facem. Dar genul de persoane pe care le atragem în țările noastre ca imigranți ar trebui să aibă anumite competențe, un anumit nivel de educație, ca să se potrivească în uh, schema noastră. Când vine vorba despre persoane mai puțin calificate sau care nu sunt în categoria de vârstă potrivită sau uh, pe care piața de muncă nu le-ar putea absorbi, suntem foarte precauți. Și chiar uh, procesul de acordare de viză pe care îl folosim face aproape imposibil ca astfel de persoane să sosească aici ca migranți legali. Și trebuie să fim atenți și la acest lucru și uh, să ne gândim la implementarea de politici care să funcționeze win-win. În mod sigur, ar fi necesară o aprofundare și o extindere a uh, cooperării regionale ca să sporim și să consolidăm mobilitatea forței de muncă. Uniunea Europeană, de exemplu, s-a uh, extins, a integrat mai multe state, a aprofundat integrarea și în cadrul acestui proces am văzut că mobilitatea forței de muncă creează probleme chiar și între statele membre ale Uniunii Europene. Ce să mai spunem de persoanele care vin din afara acestei regiuni? Trebuie, sincer, să trecem de la vorbe la fapte. Am dezbătut acest subiect de mult timp încoace. Nu ne permitem să dăm greș cu această politică și nu putem să țintim cu ochii închiși. E nevoie de angajamente care să dea substanță oricărui acord, oricărui cadru de politici pe care uh, îl vom crea. Ceea ce privește dialogul privind mobilitatea, migrația între Africa și Uniunea Europeană. Avem șase teme pe care ne concentrăm. Traficul de persoane și contrabanda, migrația uh, neregulată, Uh, remitențele, banii trimiși din străinătate, diaspora, mobilitatea forței de muncă și protecția internațională. Am primit, desigur, uh, inițiativa UE Cornul Africii, lansată în octombrie 2014 la Khartoum cu privire la traficul de persoane. Avem și un program comun uh, de migrația forței de muncă adoptat de șefii de state la summitul de acum două luni. Inițiativa UE Cornul Africii a fost uh, pregătită imediat după incidentul tragic de la Lampedusa iar Comisia și statele membre au avut nevoie de aproximativ un an și jumătate ca să organizeze prima conferință consultativă, urmată de prima uh, conferință ministerială regională privind traficul de persoane în octombrie 2014, când inițiativa a fost uh, susținută. Obiectivul acestei inițiative, Cornul Africii, este de a ameliora cooperarea între statele membre și regiunea respectivă pentru a face față provocării reprezentate de traficul de persoane uh, cu origine din cornul Africii. Mai mult de jumătate dintre migranții africani care își caută un loc de muncă decent um, se dorește prin acest program să se faciliteze circulația persoanelor în Africa pentru a reduce astfel presiunea și, în consecință, și numărul de migranți care ar fi atrași de canalele migratorii periculoase și uh, ilegale. Sperăm să creăm șanse de aprofundare a cooperării regionale pentru o creștere bazată pe includere și dezvoltare durabilă în Africa. Săptămâna trecută, la o masă rotundă la Kigali, S-a decis ca libera circulație a forței de muncă să uh, fie valabilă în Africa de Est. Sperăm ca în câteva luni să lansăm zona de liber schimb continentală în Africa, ceea ce ar duce la o liberă circulație a forței de muncă dintr-o țară sau dintr-o regiune africană în celelalte. Acest lucru ar contribui la inițiativele de dezvoltare pe continentul african și ar putea reduce și numărul de persoane care doresc să migreze trecând Mediterana și sosind în Europa. Programul de migrație uh, comun a fost discutat cu colegii de la Bruxelles și s-a obținut susținere de la diferiți parteneri de dezvoltare pentru punerea în aplicare acestui program inclusiv programul UE Pan Africa. În concluzie, cadrul parteneriatului UE-Africa privind migrația trebuie să avem uh, o participare sporită și uh, consolidată a statelor membre UE. În trecut, Dialogul privind mobilitatea, migrația și ocuparea a fost mai mult un monolog din partea Uniunii Africane. Au participat multe state membre, dar din păcate Uniunea Europeană nu ne-a întors favoarea. Ar trebui sporite eforturile în domenii cum sunt um, consolidarea regimurilor vizelor, ameliorarea acestora pentru a ameliora fluxul migratoriu între Africa și Europa, o gestiune a migrației prevenirea și controlul migrației ilegale și protecția drepturilor omului, ale migranților, ale refugiaților și ale persoanelor strămutate intern. Combaterea sărăciei, creșterea inclusivă și dezvoltarea durabilă trebuie să stimuleze o integrare a migrației în obiectivele și politicile de reducere a sărăciei, de ocupare și uh, ale agendei de dezvoltare post-2015. Și ultimul meu comentariu, doamne președinte, sunt îngrijorat de speculațiile făcute în anumite țări, în presă, despre o eventuală procesare a migranților din anumite țări Euromed. Dacă se va întâmpla sau nu așa ceva în viitorul apropiat, va trebui să vedem, să fim atenți. Dar din perspectiva africană ar fi o abordare periculoasă, care ar uh, continua ce a încercat să facă Australia cu Papua Noua Guinee și ne-am putea trezi că uh, drepturile omului ale migranților ar fi foarte grav afectate. Mulțumesc mult! Mulțumesc mult, domnule ambasador Bramdeo! Mulțumesc pentru aceste reflexii interesante. Următorul vorbitor este doamna Anastasia Papadopulo, care va comenta rezultatele uh, unei uh, reuniuni de la Consiliul European privind refugiații și exilații. Mulțumesc! Mulțumesc că m-ați invitat la acest schimb de opinii foarte interesant. Consiliul European și uh, instituția noastră este o rețea de 58 de ONG-uri în toată Europa care asistă și apără drepturile refugiaților și al solicitanților de azil. Aș dori să încep subliniind două puncte care sunt foarte importante și trebuie reținute atunci când vorbim despre refugiați, migrație și dezvoltarea pentru cooperare. Uh, pentru prima dată, după al doilea război mondial, numărul de solicitanți de azil a depășit cifra de 51 de milioane. Acesta este un număr fără precedent, iar majoritatea acestora nu sunt în Europa și nu vor fi niciodată în Europa, poate chiar nici nu își doresc acest lucru. Cel de-al doilea punct pe care doresc să-l subliniez este că timpul pe care refugiații îl petrec în exil este de aproximativ 20 de ani. Acesta se numește o situație prelungită de refugiat. Nu mai este o chestiune care ține de umanitate, ci este vorba despre a le oferi sprijin pe termen lung. Voi începe pornind de la o premisă. De ce trebuie să susținem uh, țările parteneri, țările terțe și să abordăm această problemă a refugiaților. În primul rând, fie că este vorba despre uh, țări din Uniunea Europeană sau nu, beneficiază de aceleași uh, aceeași protecție și au semnat tratate privind drepturile omului și ar trebui să se bucure de protecție oriunde s-ar găsi. În al doilea rând, pornind de la solidaritate și pentru că nu este vorba despre transferul uh, responsabilității și a problemei către ei din partea Europei, ci uh, pentru că ei întâmpină cu adevărat provocări adevărate, merită să fie susținuți. Însă, pentru a fi credibil în această încercare, trebuie să oferim din partea Europei posibilitatea uh, unui număr remarcabil, unui număr substanțial de oameni să vină către noi, dacă dorim ca acest parteneriat să funcționeze cum trebuie. În al treilea rând, strămutarea este un lucru important. Nu ține numai de mâncare și de uh, pături pe care le oferim, ci de oferirea de soluții, astfel încât oamenii să poată trăi decent de acum încolo, chiar dacă acest lucru înseamnă să trăiască altundeva decât unde s-au născut. Salutăm concluziile Consiliului privind, uh, din decembrie privind uh, cooperarea pentru dezvoltare, acolo se spune că uh, situațiile care uh, derivă din aceste uh, situații limită ar trebui să fie abordate în mod corespunzător. Acesta este un pas important înainte pentru că uh, este exprimat cât se poate de clar în concluziile Consiliului, care subliniază de asemenea nevoia de a implementa protecția la nivel internațional într-un cadru legislativ. Partenerii, ONG-urile, au uh, implementat recent un proiect cu privire la o interrelaționare mai bună la nivel internațional și intern a um, recomandărilor din acest domeniu, includerea protecției uh, acestora. Și aș vrea câteva dintre ele să vi le prezint. În primul rând, avem nevoie de o abordare coerentă și coordonată. Nu este vorba numai despre solicitanți, despre uh, diferitele politici, ci despre o uh, abordare holistică, coerentă. Acesta este un termen de bază în prezent, această abordare holistică, dar într-adevăr este un termen cheie. Dorim de asemenea să consolidăm uh, legătura între dezvoltare și ajutorul uh, umanitar și de asemenea să implementăm agenda pentru rezistență. Trebuie să dezvoltăm parteneriate, să lucrăm în cooperare cu guvernele, țărilor partenere, dar și cu actorii locali și comunitățile locale. Dimensiunea locală este foarte importantă pentru că majoritatea refugiaților din lume trăiesc în prezent în zone urbane, nu în uh, tabere. De asemenea, trebuie să vedem refugiații ca pe niște actori economici. Ei nu sunt numai recipienții unui ajutor, ci sunt contributori la economiile locale. Ei trăiesc, lucrează, prosperă, cheltuiesc, consumă și au un impact benefic asupra economiilor și comunității în care trăiesc. Nu avem multe date cu privire la acest lucru și există nevoia de a face mai multă cercetare pe această direcție, de a veni cu aceste idei în prim plan și de a găsi căi de sprijin. De asemenea, trebuie să susținem capacitatea țărilor partenere de a aborda provocările cu care se confruntă la nivel local. Trebuie să creăm mai multe oportunități de integrare locală și mijloace de auto susținere. Trebuie să intervenim în mod țintit și trebuie să planificăm uh, cooperarea pentru dezvoltare încă din etape timpurii refugiații și strămutații intern trebuie să fie incluși uh, ca o chestiune transversală în diferitele programe de dezvoltare, nu numai ca un grup țintă, un grup uh, care are nevoie de sprijin pentru anumite nevoi specifice. Când vorbim despre aceste intervenții țintite în noul cadru financiar, fondul corespunzător are o dimensiune externă care poate să sprijine proiectele uh, pentru protecția refugiaților și pentru dezvoltarea de capacități în țări terțe. Provocările și programele globale uh, desfășurate uh, sub uh, umbrela DCI includ uh, programe pentru refugiați, în primul rând programe orizontale, care se referă la diferite uh, chestiuni precum protecția copiilor, refugiaților, incluziunea socială, dar targetează de asemenea și uh, alte probleme. Doresc să spun câteva cuvinte și despre programele de protecție regională ca o formă de intervenție uh, bine definită, pentru că um, s-a spus deja în uh, orientările strategice că există așa ceva și cred că în următoarea perioadă, cel puțin pe agenda europeană, se vor găsi și astfel de puncte. Ele trebuie consolidate și de asemenea extinse. Este un nou model, este vorba despre dezvoltarea regională și programele de protecție aferente. În uh, proiectul german am contactat uh, un centru de cercetare privind implementarea unor astfel de proiecte. Ne referim la perioada 2005 până în prezent și ceea ce am observat este că până acum au fost destul de fragmentate și că impactul a fost diferit în anumite cazuri. Nevoile de protecție au fost uh, bine uh, acoperite, dar în alte părți ar fi fost nevoie de finanțare suplimentară pentru oferirea unor servicii de bază. Motivul pentru care aceste proiecte nu s-au ridicat la înălțimea așteptărilor uh, pentru care fuseseră proiectate sunt următoarele. Pe de o parte, finanțarea limitată, iar pe de altă parte, au existat mult prea multe obiective subsumate într-un singur proiect de mici dimensiuni. De aici fragmentarea prea mare, lipsa de concentrare și lipsa de coerență și de coordonare cu alte programe europene care se desfășurau în același timp în aceeași țară toate împreună ar fi putut veni în întâmpinarea nevoilor refugiaților și solicitanților de azil. Cel mai important, lipsa angajamentului țărilor partener. Lipsa participării acestora, care împreună să vină în întâmpinarea nevoilor acestor oameni. Pentru aceasta este nevoie ca protecția refugiaților să uh, devină un subiect de discuție în dialogul politic. Nu se va întâmpla nimic cu adevărat dacă nu se întâmplă acest lucru. Aș vrea să spun câteva cuvinte și despre strămutarea prelungită. O ultimă observație. Am uh, spus că există oameni care trăiesc poate 20 de ani în uh, tabere pentru refugiați și că noi considerăm că aceasta este în continuare o chestiune ce ține de uh, ajutor umanitar. Însă trebuie să depășim această atitudine și să includem această strămutare prelungită în strategiile politice europene care vizează mai multă coerență. Să găsim căi prin care oamenii să poată să meargă mai departe, să aibă acces la educație, formare, la Uh, posibilități de a se autofinanța. Uh, de asemenea, și în cadrul pentru mobilitate, care a fost menționat de ambasadorul uh, din Africa, ei bine, toate acestea subliniază nevoia de mobilitate și, de asemenea, de soluții pe termen lung. Președinta, mulțumesc, domnule Papadopoulou. Trecem acum la ultimul vorbitor, domnul Connie Reiter, secretar general al Solidar, cred că este important să aflăm uh, câteva cuvinte despre uh, care este activitatea acestui ONG. Mulțumesc. Vreau să vă spun că am constatat că orașul era gol astăzi și iată că în sala uh, Uh, asta sunt mai multe persoane care discută despre acest subiect interesant decât întâlnești pe drum de la Comisie până la Parlament. După cum știți, este o situație win-win dacă vorbim despre migrație și dezvoltare. Dezvoltare pentru că putem avea o abordare caritabilă, dar um, dacă vorbești de migrație, majoritatea nu se susține și ești a contracurent. Deci avem o șansă anul acesta. Nu numai că anul acesta va avea loc uh, dezbaterea privind anul european al dezvoltării, ci se va pune accentul pe aceste cuvinte frumoase, relația dintre migrație și dezvoltare și cuvântul celebru holistic, abordare holistică. Ce înseamnă? Întreg uh, este uh, cuvântul de la care pornește această abordare cuprinzătoare, pentru că vorbim de factorii push, pull pe de-o parte și îi putem identifica. Factorii push sunt cei um, cunoscuți, situația socială a acestor persoane, um, existența lor este în pericol. Cred că ați văzut și dumneavoastră ce s-a întâmplat la Lampedusa pe 3 octombrie și um, am fost acolo personal ca să văd ce îi poate motiva pe oameni să se urce într-o astfel de barcă. V-ați urca într-o astfel de barcă, de exemplu, cu o sticluță de apă atâta, fără să știți cât durează să treci Marea Mediterană ca să ajungeți la Lampedusa sau în Sicilia? Ce îi motivează pe oameni? Ce îi motivează este frica. Ei se tem uh, că acolo unde sunt nu pot să aibă o viață și un trai decent. Deci, uh, de ambele părți ale Mării Mediterane trebuie să facem uh, propuneri, trebuie să vedem cum își găsesc oamenii, cum pot să-și găsească oamenii un trai decent, pentru că putem să vorbim despre Frontex, despre controlul frontierelor și așa mai departe, dar nu va fi suficient, nici măcar zidul de la Berlin nu a împiedicat oamenii să treacă din est în vest, deci nici uh, un control sporit la frontierele noastre nu va face acest lucru. The first is... Deci e nevoie de soluții economice, soluții, soluții sociale în același timp. Așa cum a spus domnul Ambrozie, e important să vedem realitatea. Să nu ne gândim la greșeli. 232 de milioane de migranți internaționali. Aceasta este realitatea. Și toți vor să vin în Europa, e senzația europenilor. Nu e adevărat, doar o parte dintre ei, doar câțiva vor să vină în Europa și vorbim aici totuși de milioane de oameni. 232 de milioane, din care doar undeva pe la 23 vor să vină în Europa. Vedeți diferența. Deci migrația sud-sud este mult mai importantă astăzi. Săptămâna trecută am avut ocazia să fiu în Mexic. Ați văzut uh, trenurile pline de tineri care stau și deasupra pe acoperiș, care uh, vin din centrul uh, țării și speră să ajungă în uh, Statele Unite, nici măcar n-au o sticlă de apă. Deci, ce putem face? Am văzut în ultimele decenii problema migrației este discutată de mai mult de patru decenii și s-a spus, e nevoie de investiție, e nevoie de asta, e nevoie de cealaltă. Dar dacă vorbim despre coerența politicilor pentru dezvoltare, așa cum a spus domnul Ambrozie, în primul rând trebuie să acceptăm faptul că o mai bună, mai eficace politică în domeniul dezvoltării nu va opri uh, neapărat migrația. Pentru că între investiția de astăzi și efectul pozitiv de mâine, uh, Uh, trec mulți ani. Și dacă mergem în partea cealaltă a Mediteranei și vedem uh, țările din Maghreb, unde e dezvoltarea economică? Unde sunt posibilitățile care să le permită oamenilor să rămână acolo? Și astfel ajung la punctul următor. În această dezbatere, așa cum am spus, putem să discutăm soluții umanitare, dar trebuie de asemenea să discutăm și soluții economice. Soluția economică are mult de a face cu o agentă de lucru decentă. Mai mult decât jumătate dintre migrați își părăsesc țara pentru că doresc un loc de muncă decent. Sau măcar un loc de muncă mm, care să le permită să, să trăiască, să supraviețuiască. Deci, dacă vorbim despre coerența politicilor între domeniul dezvoltării și uh, agenda pentru o muncă decentă a Organizației Internaționale a Muncii, această conexiune este foarte importantă și poate că avem două oportunități, două șanse în acest an al, european al dezvoltării. Trebuie să vorbim în primul rând despre investiții. Auzim din partea Comisiei Europene că uh, există acest plan de investiții pentru creștere și locuri de muncă, dar investiții în ce? Și trebuie să ne gândim la investiția în uh, sistemele de protecție socială în domeniul dezvoltării, pentru că acestea protejează oamenii. Protecția nu este o insultă, este un drept al omului, uh, o nevoie de bază și de aceea investiția în sisteme de protecție socială în interiorul și în exteriorul Europei sunt un factor uh, cheie. Și în al doilea rând, această fereastră de oportunitate este organizația, este Uh, summitul Organizației Internaționale a Munții de la Geneva din iulie, pe agenda uh, cărei conferințe se va afla și agenda uh, pentru o muncă decentă. Și acolo trebuie să ne implicăm și să discutăm, să vedem cum putem să contribuim și la noi, dar și în toate țările um, din afara Europei. Trebuie să găsim soluții, deci privind investițiile și pentru a crea o uh, situație în care oamenii să poată să muncească decent. Am auzit, de asemenea, foarte mult vorbindu-se despre uh, abordarea bazată pe drepturile omului. Da, drepturile omului sunt uh, importante pentru că civilizația noastră, într-adevăr, este diferită față de altele, tocmai pentru că uh, se uh, pune accentul pe uh, statul de drept și pe drepturile omului. Uh, și acestea ar trebui să fie interpretate în mod absolut. Migranții, indiferent care este statutul lor, sunt persoane care trebuie tratate ca atare, au drepturi de bază. Într-adevăr, deci abordarea bazată pe drepturile omului este calea corectă. Și dacă vedem uh, problemele de integrare ale migranților și refugiaților în țările de uh, în țările de primire, trebuie să promovăm la nivel public faptul că acești oameni au drepturi pe care nu putem să le negăm. Și așa cum spunea doamna McKeven, doamna președinte, bun, dacă am avea soluții, problema ar fi rezolvată. Dar putem să oferim câteva idei, să spunem ce ar fi necesar. În primul rând e nevoie de curaj și de hotărâre. E nevoie de curaj pentru a spune e nevoie de o abordare bazată pe drepturile omului și e nevoie de hotărâre pentru a pune în aplicare aceste politici. Și poate E nevoie de curaj și pentru a găsi soluții care nu sunt foarte populare. Pentru că dacă știm că oamenii vor continua să migreze de, pe malul celălalt al Mediteranei și dacă nu vrem să îi uh, să-i lăsăm în această situație dificilă și nesigură, mm, în care ei sunt pe o barcă cu o sticlă de apă și nu știu cât timp uh, va dura călătoria până să ajungem la Lampedusa sau altundeva, E bine, e nevoie de un coridor umanitar care trebuie să fie negociat și se poate face acest lucru, pentru că oamenii vor veni oricum. Deci e mai bine să vorbim nu doar despre o cultură care să primească bine pe acești oameni, ci să recunoaștem faptul că acești oameni au nevoie de un canal eh, sigur pentru a veni. Deci e nevoie de crearea unor condiții sigure în Mediterană. Și, în al doilea rând, un coridor umanitar este instrument, un instrument politic pentru a negocia cu statele membre. Pentru că nu e vorba doar de o problemă a Franței, Italiei, Spaniei. E o uh, chestiune care privește toate cele 28 de state membre. Cred că este necesar, să se, absolut necesar să se negocieze un astfel de coridor pentru a face niște pași concreți. Cred că în curând îmi va expira timpul, dar permiteți-mi să spun câteva ultime cuvinte legate de Anul European al Dezvoltării. Dacă nu vrem să avem doar uh, o frumoasă inaugurare a, uh, a acestui an, uh, ca cea de la Riga, și o încheiere fantastică cu discursuri frumoase, trebuie să vedem ce conținut, cu ce conținut vrem să umplem acest concept al anului european, ce înseamnă anul european al dezvoltării, cum putem să umplem de conținut acest plan de investiții anunțat de președintele Juncker, uh, politici, uh, investiții inteligente care să permită oamenilor să rămână acolo unde s-au născut și să aibă o viață decentă. Și nu în cele din urmă, haideți să provocăm pe vicepreședintele Comisiei, pe domnul Timmermans, care a ținut discursuri extraordinare cu privire la reducerea poverii administrative și a uh, cerut ministrului bavarez să-i fie expert. Dar să ne, nu ne gândim și la reducerea poverii administrative pentru migrații care vor să vină în Europa? Domnul Timmermans este un campion al drepturilor omului, așa cum uh, o știm. Poate că Uh, și migrația și dezvoltarea ar putea să profite de pe, acest, de pe urma acestui lucru. Nu e vorba de un vis, nu e vorba doar de un discurs frumos în Parlamentul European. Poate fi transpus în realitate, dar pentru acest lucru e nevoie de curaj și de hotărâre. Și pentru a încheia, uh, V-aș sugera, pentru că veți călători spre casă uh, pentru vacanța de Paște și dacă veți uh, asculta, poate pe iPhone, uh, uh, muzică, ați putea să ascultați clandestinul din Manu Chao sau uh, The Immigrants uh, de la Led Zeppelin, pentru că astfel veți intra în, uh, în atmosferă, veți înțelege prin ce trec oamenii aceia și veți vedea nevoia de a acționa. Mulțumesc! Mulțumesc tuturor invitațiilor noștri care ne-au uh, dat de gândit și ne-au oferit și câteva soluții potențiale la aceste probleme, chiar dacă unele uh, sunt destul de dificile. Aștept uh, să se încheie lista vorbitorilor. Am văzut foarte multe persoane care doresc să ia cuvântul. Poate ar fi util ca fiecare dintre colegi să se prezinte, pentru că suntem totuși reuniți membrii din două comisii aici. Poate ați putea să vă prezentați când luați cuvântul. În momentul de față am următoarele persoane. Am cinci vorbitori. Dacă ați putea să ridicați mâna acum, să vedem câte persoane doresc să intervină, ca să putem uh, aloca timp de intervenție. Mai avem doar 50 uh, de minute. Deci, două, trei minute pentru fiecare persoană. Două minute, da, pentru că sunt multe persoane totuși. Două minute. Dau cuvântul în primul rând domnului Lopez Aguilar și apoi doamna Winberg. Domnul Lopez Aguilar, începem. Chair, I am... Mulțumesc, domnule președinte. Sunt Juan Lopez Aguilar, am avut uh, plăcerea de a întâlni pe unii dintre uh, oaspeții noștri din această dimineață și vreau să Uh, salut acest schimb de uh, opinii pentru că discutăm despre convingeri profunde ale membrilor Comisiei DEVE și LIBE, care împărtășim, uh, împărtășim convingerea că uh, migranții, cei solicitanții de azil, refugiații, nu reprezintă o amenințare pentru Uniunea Europeană. și mulți dintre migranții legali, de asemenea, uh, caută oportunități, fug de, de situații disperate, de situații uh, teribile din punctul de vedere al drepturilor omului și, sigur că ei reprezintă o provocare majoră pentru Uniunea Europeană, care dorește să fie un actor uh, global în acest domeniu. Vrea să fie un jucător, nu doar un plătitor. Pe domnul Ambrosie l-am întâlnit Uh, uh, în biroul meu uh, ca membru al Comisiei LIBE, care reprezintă în Europa Organizația Internațională a Migrației. Și vreau să îl întreb ceva despre propunerea despre care am văzut și în, am citit și în presa internațională. Se spune că anumiți actori europeni se gândesc să externalizeze operațiunile de căutare și salvare pe mare din Mediterana. Și caută propuneri pentru a uh, institui uh, un efect de descurajare al migranților, astfel încât cât mai puțin migranți să ajungă pe coasta europeană. Așa, așa se, aceasta este formularea. Am înțeles că unii dintre miniștrii europeni uh, Uh, susțină această propunere și există niște, au existat niște discuții ale, ale miniștrilor de interne care au discutat despre externalizarea uh, taberelor de refugiați către nordul Africii, către țări precum Tunisia sau Egipt. Aș dori să știu care este perspectiva Biroului pentru Migrație uh, asupra acestor propuneri respectă ele sau nu dreptul uh, internațional umanitar, uh, respectă oare legislația europeană, um, respectă ele oare principiul uh, nereturnării și oare respectă recomandările comisarului ONU pentru drepturile omului? Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Winberg și apoi doamna Wikström. Utveckling, migration är en väldigt intressant Mulțumesc, domnule președinte. Da, discutăm despre dezvoltare și migrație. E o chestiune importantă. Întotdeauna am avut nevoie de migrație. Întrebarea este în ce cuantum avem nevoie de migrație, în ce cuantum putem face față acestui fenomen. În țara mea, în Suedia, de exemplu, uh, acum câteva decenii, se spunea că avem nevoie de mulți uh, migranți pentru a compensa nevoile tuturor celor care intră, pentru a compensa la nivelul uh, pieței muncii uh, numărul uh, celor care se pensionează. Însă, în momentul de față, migrația, imigrația masivă pe care am trăit-o noi nu a dus la îmbunătățirea situației pe piața muncii, ci din potriva a dus la creșterea șomajului, este 25% în rândul tinerilor și aproape sunt aproape 200 de zone unde oamenii sunt uh, izolați ca urmare a uh, imigrației. Deci uh, situația în societate s-a înrăutățit în urma fenomenului migrației. Și e cunos, sunt cunoscute problemele. Tinerii uh, sunt supărați, uh, uh dau foc mașinilor sau uh, școlilor. Pentru că tinerii au nevoie de un loc de muncă și încearcă să atragă atenția asupra nevoilor lor prin aceste acțiuni. Și apoi eh, problema migrației ilegale este o altă problemă. În Suedia există o lege care prevede anumite condiții uh, pentru care persoanele trebuie să părăsească țara. Uh, eh, dar uh, cei care se găsesc deja în țară și trebuie să se întrețină, muncesc la negru, nu beneficiază de asigurare medicală, de asigurare socială. Um, trebuie așadar să privim uh, contextul migrației și uh, cuantumul acesteia în fiecare țară. Mulțumesc, doamna Wikström și apoi domnul Stier. Thank you very much and thank you for a very comprehensive Mulțumesc foarte mult pentru uh, această discuție aprofundată și um, care ne-a uh, care a uh, adus lumină asupra problemei. Nu întotdeauna discuțiile sunt atât de interesante aici. În orice caz, e clar, așa cum ați spus, oamenii vor veni în continuare, uh, indiferent ce fel de operațiuni de salvare vom uh, proiecta. Deci eu cred că este important să uh, eliminăm modelele de afaceri ale uh, celor care fac contrabandă, astfel încât oamenii să uh, nu își mai riște viața și Marea Mediterană să nu se transforme într-un uriaș cimitir cu sute de mii de oameni care se neacă acolo. Și cum se poate cum se poate eradica deci, afacerea uh, celor care fac contrabandă? Se poate uh, acționa în ceea ce privește monopolul acestora. Să ne gândim, e o chestiune de securitate. Astăzi toată lumea din Europa vorbește despre securitate. Și dacă permitem persoanelor să vină într-o, într-un cadru legal, într-un cadru de siguranță, pentru a intra în, într-una dintre statele membre și a-și depune o cerere de azil, am ști exact cine vine, de unde și în ce condiții. Și acest aspect se leagă de securitate, despre care vorbește toată lumea astăzi. Să provocarea noastră este aceea de a oferi o, o alternativă. Și întrebarea este cum putem face lucrurile. Am putea să uh, convingem mai multe state membre să participe la programul de relocare al comis- înaltului comisariat al ONU pentru refugiați. Uh, dar una dintre provocări este și faptul că stat, șase state membre primesc 80% dintre solicitanții de azil. Și este imposibil să legiferăm solidaritatea, dar este nevoie de o creștere a solidarității, nu doar între instituțiile europene, ci și între statele membre. Așadar, întrebările mele sunt următoarele. Ați susține un sistem de cote? Mă adresez tuturor. Un sistem de cote pentru a crește împărtășirea uh, împărțirea responsabilității între statele membre și mai ales către domnul ambasador. Cum vedeți uh, cooperarea cu așa numitele țări terțe de încredere și care sunt reacțiile dumneavoastră la uh, această idee de procesare a cererilor de azil uh, în țările terțe. M-ar interesa să știu opinia dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Stier și apoi doamna Hautala. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc toți vorbitor, tuturor vorbitorilor, nu avem mult timp la dispoziție. Deci aș vrea să vă dau un exemplu precis și să vă pun o întrebare. Țara pe care o cunosc cel mai bine, pentru că m-am născut acolo, este Argentina. Și e vorba de o țară care are din Constituție prevederea de a atrage migranți. Și uh, e vorba mai ales de migranți din Europa, din Spania, din Italia, dar a atras și unii din Croația. Și a făcut asta, uh, cât timp a făcut asta cu instituții eficiente, a prosperat. Când instituțiile au devenit mai slabe, când corupția a um, început să joace un rol tot mai important, din păcate această țară a început să uh, constate o încetinire a creșterii și acum a devenit o țară din care oamenii pleacă. Întrebarea mea, pe baza acestui exemplu, întrebarea mea pentru toți vorbitorii când vor putea să răspundă, este următoarea. Putem face o legătură între eficiența instituțiilor și fenomenul de migrație, pentru că toată lumea a abordat această chestiune delicată în contextul agendei pentru dezvoltare post-2015. Avem, de exemplu, această strategie privind instituțiile și v-aș ruga să ne dați mai multe detalii despre cum putem um, să corelăm acest lucru cu politica pentru dezvoltarea Uniunii Europene. Mulțumesc! Doamna Hautala și doamna Keller. Mulțumesc foarte mult. Am două observații și o întrebare. Cred că a fost foarte important uh, ce s-a spus despre impactul pozitiv al uh, comerțului și liberei circulații intra-africane, mai ales în perspectiva acordurilor de parteneriat economic, acest lucru ar fi putut crea probleme pentru statele partenere și uh, aceste mecanisme de liber schimb și de liberă circulație intraregionale sunt foarte importante. Uniunea Africii de Est este foarte uh, pozitivă, un exemplu bun în acest sens. O altă observație. Cred că e foarte bine ce a spus uh, invitatul uh, nostru cu privire la uh, colaborarea dintre uh, țările sursă și țările de destinație. Apoi aș vrea să mă refer la acest New Deal de la Butan din 2011. Ne-ați putea explica cum funcționează acest parteneriat cu state fragile ca să uh, contribuim la consolidarea mecanismului statal și în acest fel să prevenim migrația? Ați putea vorbi și despre acest uh, lucru? Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Keller și doamna Schlein. Thank you. Um... Mulțumesc, am și eu câteva comentarii și întrebări. Ce aș vrea să subliniez este că foarte adesea când vorbim despre dezvoltare și migrație, ne uităm la statele uh, de sosire, la statele de origine și uneori la cele de tranzit. Eu cred că ar trebui să ne concentrăm asupra migranților în sine. Eu vin dintr-o regiune de unde multă lume a emigrat și uh, Sigur că e o problemă acest lucru pentru regiunea de origine, dar uh, oamenii făceau ceva de bun simț când plecau în altă parte, pentru că nu te poți aștepta ca o persoană să stea să aștepte uh, 10-12 ani până se dezvolte regiunea. Trebuie să înțelegeți că uneori e vorba despre interesul individual al migrantului și nu trebuie să uităm acest lucru, nu trebuie să uităm că vorbim și despre drepturile lor și despre dezvoltare reciprocă. Migrarea climatică, cred că nu a menționat-o nimeni, dar uh, și aceasta este și un factor al migrației sud-sud, migrația provocată de schimbările de climă. Foarte adesea, acei migranți nu ajung aici la noi, ajung în altă parte, merg în cea mai apropiată regiune, în cea mai apropiată țară, ceea ce e o mare problemă pentru că statele unde merg acești migranți sunt tot state în curs de dezvoltare. Deci cred că se pune problema cum susținem aceste țări unde sosesc migranții uh, din motive climatice. Se întâmplă ca migranții să trăiască 20 de ani în tabere de refugiați, dar se și întâmplă ca insule sau părți de insule să fie uh, acoperite de ape. Și deci uh, e o situație în care trebuie să ne aducem uh, contribuția. Am o întrebare pentru domnul Brandeu. Dumneavoastră și alții au vorbit despre externalizare. Externalizarea taberelor de refugiați, externalizarea operațiunilor de cercetare și salvare. Vreau să fie clar, eu sunt împotrivă, dar cred că aceasta ar putea funcționa oricum doar dacă statele partenere sunt dispuse să primească aceste uh, tabere de refugiați. Să spună, bun, primim banii de la UE și primim uh, aceste tabere externalizate. Care este poziția Uniunii Africane? Credeți că sunt state care doresc să joace acest rol? Ceea ce privește intrarea legală, da, trebuie să fie posibilă și un ultim comentariu, sistemul acesta de contingente, sigur că a rezolvat pe jumătate problema pe care o avem, a rezolvat solidaritatea dintre statele membre, dar haideți să nu uităm și chestiunea migranților individuali care poate că au interese diferite. Îmi pare rău, spune președinta, trebuie să încheiați ca să fim corecți cu toți colegii. Doamna Schleim și doamna Hoibuch. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc uh, tuturor și mulțumesc lui Connie Reuter pentru că a vorbit despre Lampedusa. Și eu am fost acolo în octombrie și înainte de a avea un cimitir european comun, cum a spus cineva, ar fi nevoie de un sistem de azil comun european. Ar fi poate mai util și cred că ar fi bine să găsim soluții. Eu vă mulțumesc că ne-ați amintit că această problemă nu vizează doar Italia, ci și Grecia. Este de fapt o problemă europeană, de aceea trebuie să găsim soluții împreună. În Italia ne întrebăm unde este Europa când suntem confruntați cu o situație ca cea de la Lampedusa. Dacă ne uităm la datele legate de azil, vedem că doar șase Uh, state din Europa primesc 75% dintre cereri. Ce fac celelalte guverne europene? Trebuie să ne întrebăm și asta e solidaritatea menționată în, a, în tratat la articolul 80. Eu sunt de acord că trebuie să găsim soluții pe termen scurt și pe termen uh, lung. În legătură cu soluțiile pe termen scurt, sunt de acord că trebuie să anticipăm, sunt de acord cu soluțiile de tip coridoare umanitare, Uh, căi de acces sigure și așa mai departe. Dar, pe termen lung, la Comisia pentru Dezvoltare ne întrebăm ce se întâmplă cu combaterea inegalității și vreau să-i mulțumesc domnului Ambrosi, care a pus accentul pe legătura dintre migrație și dezvoltare, legătura profundă și a insistat asupra coerenței politicilor din domeniul dezvoltării. E nevoie de politici mai eficace și pentru asta trebuie să insistăm pe mobilizarea resurselor naționale pentru a combate fluxurile ilegale de capital, uh, frauda fiscală în țările în curs de dezvoltare, pentru că aceste fluxuri de capital ilicite sunt mai mari decât fluxurile de asistență. Deci dacă vrem să atingem obiectivele ambițioase pe care ni le stabilim, trebuie să rezolvăm și aceste probleme. Mulțumesc! Mulțumesc, Maria Hoibuch și doamna Lauristin. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori în primul rând să mulțumesc uh, vorbitorilor care nu au abordat acest subiect dintr-o perspectivă funcțională și birocratică. De fiecare dată nu se uită că e vorba de destine omenești, că dimensiunea umană e foarte puternică și toți au pus accentul pe asta. Aș dori în primul rând să subliniez, să susțin această idee de coridor umanitar care mi se pare necesară, pentru că este un mod bun de a uh, submina activitatea uh, traficanților de persoane. Numai așa am putea noi în Europa să avem o privire de ansamblu asupra fluxurilor migratorii. Asta vreau să subliniez explicit. Și apoi aș vrea să mă mai refer la un subiect care apare în concluziile Consiliului. Și anume, se vorbește despre coerența politică și despre coordonare. Eu mă întreb atunci, ce se întâmplă cu coerența politică când vedem anumite lucruri în practică? Și o să vă dau un mic exemplu. Uh, noi uh, ne închidem granițele aici în Europa, dar ce se întâmplă cu migranții care sunt aici și au un loc de muncă? Ei de obicei își uh, întrețin familiile de acasă. Ei practic trimit foarte mulți bani. Noi vorbim de ajutor pentru dezvoltare, dar uităm de acești bani care sunt trimiși familiilor de acasă și acești bani sunt folosiți ca să fie plătiți traficanții de persoane după aceea, ca să vină și o altă parte a familiei în America sau în Europa. Mă uit la exemplul Europei. Acești bani, aceste remitențe sunt trimiși înapoi și uh, se susține într-un uh, se creează practic un flux uh, informal de capital. Dar ce se întâmplă atunci cu coerența politică în acest caz? E doar un exemplu. Pentru că există un mod oficial de a proceda și de a avea și aici o privire de ansamblu. Am putea să vedem câți bani circulă și uh, în ce măsură migranții de aici sunt în măsură să-și susțină familiile din țările de origine. E, cred că, important să clarificăm situația migranților noștri de aici. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Lauristin și apoi doamna Maier. Mulțumesc foarte mult! Aș dori să-i mulțumesc doamnei Papadopulă pentru că a introdus această abordare holistică și a extins un pic perspectiva, pentru că vorbim despre o situație în care uh, vârsta medie este 20 de ani. 20 de ani înseamnă că momentul când vin aici acele persoane e doar un moment scurt, dar apoi rămân mult timp aici se pune problema cum își pot găsi calea aceste persoane, cum se pot integra în societățile europene, în societățile locale. Și cred că aici trebuie pus accentul pe acest moment. Mă uit la strategia de ansamblu foarte frumoasă, ea presupune foarte mulți bani. Vedem aici că uh, anul viitor banii pentru dezvoltare ar fi 203 milioane pentru forța de muncă. Ceea ce înseamnă că, în legătură cu acești bani, trebuie să vedem ce parte se acordă dezvoltării resursei umane, educație și integrare, pentru că nu trebuie să ne gândim doar la educație din perspectivă tehnică, trebuie să ne gândim la o abordare europeană a educației de integrare. Nu numai a persoanelor care vin, ci și a comunităților locale, pentru că așa apar adesea conflicte. Uh, Așa constatăm probleme pentru că oamenii care vin ar putea să fie protejați prin lege. Dar dacă comunitatea nu e interesată, nu acceptă, nu cooperează, atunci vor apărea conflicte. Când ne uităm la ce se întâmplă la Paris, de exemplu, sunt tineri care sunt născuți și crescuți în Franța și apoi devin criminali. Dacă ne uităm la luptătorii străini, vedem că apar probleme din ce în ce mai mari. Deci eu cred că avem nevoie de o abordare comună, europeană, diferită asupra impactului migrației. Trebuie să punem accentul pe elementul intercultural, trebuie să avem mai multe competențe sociale și culturale și e o muncă profesionistă. Eu vreau să vă întreb câte persoane lucrează în aceste organizații. Uh, care se ocupă la ora actuală de solicitanții de azil, de refugiați, de migranți, cât de multe locuri de muncă ar putea fi create de aceste pentru aceste persoane. Am discutat despre romi săptămâna trecută. Zeci de ani nu am găsit o soluție. Și iarăși e vorba de educație și de integrare. Este necesar să avem o abordare uh, paneuropeană nu este doar responsabilitatea statelor membre, trebuie să avem și o responsabilitate europeană. Mulțumesc foarte mult! Doamna Mayer și doamna Sargentini. Mayer sau, spune președinte, am spuneți dumneavoastră. Nu, ați spus bine, Mayer. Mulțumesc, doamna președinte. Uh, under here, uh... Aș dori să pun o întrebare domnului Ambrosi. V-am auzit uh, solicitând un uh, răspuns de nivel european. Ați spus că Uniunea Europeană trebuie să-și asume răspunderea și să reacționeze. Ați face un apel similar față de statele de unde vin imigranții ca să putem facilita uh, primirea lor în regiuni și nu neapărat aici? Foarte mulți vorbitori s-au referit la consecințele imigrației pentru state, pentru statele de origine. Dar ce se întâmplă cu impactul asupra statelor de primire. Mulțumesc. Doamna Sargentini și domnul Guerrero Salom. Uh, wel, Mulțumesc, doamna președinte. Un lucru interesant în această dezbatere privind, imigran, imigr, privind migrația și legătura dintre migrație și dezvoltare este cum anume noi, ca europeni, abordăm această problemă a migrației și cum o externalizăm către state terțe. Ambasadorul Uniunii Africane a dat un exemplu atunci când uh, a vorbit despre dezbaterea din Europa. Cum ne putem asigura că evaluarea refugiaților se face în afara, încă din afara frontierelor noastre? Și aș vrea să repet și ce a spus Ska Keller Uh, un alt exemplu este uh, un, un, unul al uh, inițiativei dumneavoastră la care au participat statele membre. Este vorba de procesul de la Khartoum. Și îmi pare foarte rău, dar situația devine destul de complicată. Odată ce statele membre UE colaborează cu Eritrea, Sudan, Etiopia și cu alte state africane care nu respectă neapărat ad literam drepturile omului și care sunt state de origine ale acestor fluxuri migratorii. Devine destul de complicat când încheiem astfel de acorduri și mă întreb dacă uh, Uniunea Africană nu facilitează astfel un fel de externalizare a problemei europene. Cred că în ceea ce privește avizul pe care Deve îl va transmite Libe, este important să fie clar pentru noi ce fonduri europene de dezvoltare dorim să folosim pentru a uh, ne ocupa de problemele de migrație. De exemplu, proiectul pilot al Uniunii Europene în Niger. Obiectivul a fost să se explice uh, cetățenilor locali de acolo că Europa nu e un paradis. Am avut oare succes uh, cu acest program finanțat din banii pentru dezvoltare? De asemenea, mai sunt și fonduri din domeniul afacerilor interne care sunt însă utilizate în state terțe, pentru că cooperarea pentru dezvoltare este cooperare pentru dezvoltare. Iar um, a face față migrației sau a limita migrația nu este un lucru care ar trebui plătit din bugetul pentru dezvoltare. Mulțumesc! Mulțumesc! O să ținem cont de acest lucru când analizăm avizul TV. Domnul Guerrero Salom și domnul Noizer. Sí, muchas gracias a la presidente y a los eh, ponentes. Mulțumesc, eh, domnule președinte, mulțumesc și vorbitorilor. Cred că cel mai mare dușman pentru o politică europeană comună în domeniul acesta este manipularea opiniei publice. Domnul Ambrosi a spus că există multe mituri cu privire la migrație și uh, aș dori să mă refer la câteva dintre acestea. Dacă analizăm faptele, constatăm că bilanțul migrației clasice este cât se poate de clar. Migrația nu a sporit în Europa, ci presiunea, ca urmare a crizelor umanitare și a conflictelor care au existat, a crescut. Se spune că urmează un val de refugiați care se îndreaptă spre noi și dacă este să ne uităm la cifre, atunci constatăm că există țări europene care preiau mai mulți refugiați decât altele și acest lucru este corect. Însă, Uniunea Europeană dacă ar prelua atât de mulți refugiați precum Libanul uh, în contextul conflictului din Siria, atunci uh, Germania ar trebui să preia 20 de milioane de refugiați sau Spania 8 milioane. Deci nu există niciun fel de val de refugiați care vine înspre noi. Acum, serviciile sociale. Se spune mereu că serviciile sociale uh, se vor prăbuși ca urmare a poverii pe care o reprezintă imigranții. Însă studiile ne arată că imigrația duce la creșterea economică a unei țări și, pornind de la factorii demografici, imigrația consumă mai puțin decât ne costă. Un alt punct, siguranța. Cu toții am văzut că au existat incidente cu privire la siguranță în Europa, care însă nu au legătură cu migrația, ci cu acei oameni care s-au născut aici în Europa, au crescut aici, în acele țări în care uh, acele incidente cu privire la siguranță au și apărut. Așadar, aceasta este sarcina noastră cea mai importantă, să combatem astfel de stereotipuri, să combatem manipularea opiniei publice. Și poate că a sosit momentul oportun, și domnul Reuter a spus acest lucru mai devreme, să ne gândim la Manu Chao și să spunem că următoarea stație este să sperăm speranța. Mulțumesc, un uh, gând pozitiv. Urmează domnul Manscur. Vă mulțumesc. Eu nu doresc să adresez o întrebare, ci mai degrabă să fac un apel către noi toți. Cred că am descris suficient situația și analizele sunt și ele la dispoziția noastră. Acum trebuie să vedem cum noi, ca deputați, ca Parlament European, putem să acționăm. Și tocmai în acest an european uh, al dezvoltării avem șansa grozavă de a face lobby pentru mai multă solidaritate, pentru o mai bună cooperare pentru dezvoltare. Putem consolida acest lucru. În ultimii ani, această activitate de lobby a avut foarte mult de suferit. Amintesc de finanțarea politicii pentru dezvoltare. Țările bogate au fost de acord cu 0,7% din bugetele lor ca acestea să fie alocate pentru cooperarea pentru dezvoltare. Eu provin dintr-o țară bogată. Această țară bogată, în ultimii 15 ani, a fost uh, guvernată de roșu-negru, roșu-verde, negru-galben, încă o dată de negru-roșu, deci de toate culorile politice. Și cu toate acestea, nu am reușit să facem progrese importante înainte în ceea ce privește cooperarea pentru finanțare și dezvoltare doar 0,4% uh, procente am alocat. Ne găsim uh, în mod rușinos undeva la mijloc, puțin peste țările din Europa de Est, uh, care, de la care solicităm un 0,33%. Așadar, finanțarea cooperării pentru dezvoltare reprezintă un subiect foarte important și conferința de la Addis Abeba ar trebui să fie utilizată astfel încât să uh, ne prezentăm cu o poziție comună a Parlamentului și acolo să punem presiune pe statele membre. Cred că trebuie să ne mișcăm mai puternic în această direcție. Am salutat faptul că Merkel și Hollande uh, au uh, stat uh, unul lângă altul în ceea ce privește uh, chestiunile care vizează Ucraina. Cred că este nevoie de astfel de acțiuni simbolice, să stăm uh, unii lângă alții împreună, să strângem rândurile astfel încât să fie alocați mai mulți bani pentru cooperarea, pentru dezvoltare. Mulțumesc, domnule Lanscur, domnul uh, Liț, uh, ultimul orator care, s-a, care a dorit să intervină. Mulțumesc. Îmi doresc să îi felicit pe oaspeții noștri pentru discursurile lor foarte bune. Politica migrației a fost privită cu uh, ochi uh, blânzi, umani. Ați spus că oamenii au migrat dintotdeauna. Aceasta nu este o problemă actuală. Însă, întrebarea pe care ne o punem astăzi este dacă există o problemă în ceea ce privește migrația. Migrație. Cred că modul în care privim migrația, modul în care e structurată, în care ne gândim la ea, trebuie să țină cont de capitolele juridice, sociale și umaniste și acestea trebuie să fie prioritare pentru noi. Aceasta e adevărata problemă. Nu vrem să împiedicăm oamenii să se deplaseze astăzi, dar ne confruntăm cu o problemă de frică, de dictatură, vedem și tot ce se întâmplă în lume și nu putem în toate aceste condiții să împiedicăm oamenii să vină aici. Și avem două moduri de a proceda. Am spus-o, pe plan juridic trebuie să reflectăm, pentru că chiar dacă astăzi îi alungăm pe ușa din față, ei totdeauna vor veni înapoi, pe ușa din spate, pentru că se tem. Și soluția pe care o avem este să reflectăm împreună la o soluție. Atunci când vin aceste persoane să fie bine primite, să se poată integra și asta într-un cadru de dezvoltare. Asta ne dorim. Nu avem de fapt o problemă de migrație, ci avem o problemă de tratare a problemei migrației. Thank you and finally Mr. Leeds. Mulțumesc. Uh, ultimul orator, domnul Nils. Voi fi cât se poate de succint și, uh, referitor la ceea ce a spus domnul Noiser, aș dori să spun câteva cuvinte. Uh, cum putem să acționăm noi în calitate de deputați? Anul acesta avem uh, summitul G7 în Germania și subiectul principal este Africa. De o săptămână mă tot gândesc cum să administrăm cel mai bine acest subiect. A existat uh, și un congres în Germania, Work Worldwide, pe aceeași temă și îmi doresc ca astfel de subiecte să ajungă pe agenda acestui summit. Uh, a existat uh, și o audiere împreună cu PP-ul pe acest subiect și cred că este unul important, pentru că în săptămânile următoare ar fi bine să adoptăm și o rezoluție europeană, să arătăm că uh, dorim să sprijinim acest subiect și că uh, solicităm summitului G7 să abordeze mai multe activități, mai ales în contextul acestui an european pentru dezvoltare. Și cred că aceasta ar fi o propunere binevenită să forțăm un pic lucrurile în această direcție. Președinte, mulțumesc. Este o idee foarte bună. Și înainte de a da cuvântul uh, Doamne, Gal. Uh, aș vrea să știu dacă uh, doriți să spuneți câteva cuvinte. Um, thank you, Chair. Din partea Comisiei. Mulțumesc, doamnă președinte. Știu că am uh, foarte puțin timp, așadar mă voi referi direct la cele mai importante puncte. Migrația rămâne cu siguranță un punct uh, foarte important pe agenda noastră politică și acest lucru uh, reiese și din liniile directoare specificate de Comisia domnului Juncker. Este o prioritate de top. În acest context, uh, maximizarea impactului de dezvoltare a migrației reprezintă o prioritate foarte importantă și este obiectivul primar al activității noastre la DEVCO și în câteva secunde voi da cuvântul și colegul meu de la DJ Home pentru a spune câteva cuvinte cu privire la aspectele interne. Există uh, multe opțiuni pe care trebuie să le avem în vedere și trebuie să găsim uh, soluțiile viabile pentru a supraviețui. Migrația nu este un eșec uh, în domeniul dezvoltării. Trebuie subliniat acest lucru. Putem să îmbunătățim lucrurile, să încercăm să îmbunătățim standardele de trai, în uh, țările din Sud, însă fluxurile de migrație pot fi îmbunătățite pentru că oamenii uh, obțin mijloacele pe care nu le-ar fi avut la dispoziție înainte. Trebuie să reținem acest lucru și să reținem de asemenea că migrația contribuie în mod semnificativ la dezvoltarea a economică atât în țările de origine cât și în cele de destinație. Unul dintre membrii a discutat despre dimensiunea uh, remitențelor a banilor trimiși din străinătate, însă vorbim aici de cam patru ori uh, ajutorul uh, pentru asistență transmis în prezent. Deci nu este o sumă mică, ci este o sumă foarte importantă, o sumă mult mai importantă decât cea cu care contribuim noi în mod public. A trebui să abordăm uh, din punctul nostru de vedere, uh, rolul cooperării pentru dezvoltare, pentru că acesta este de a îmbunătăți guvernanța migrației, de a o face pe aceasta mai efectivă și una dintre ideile sugerate de orători în această dezbatere a fost chiar aceasta. Trebuie să abordăm de asemenea migrația neregulată prin uh, combaterea cauzelor uh, indirecte care duc la migrație și a traficului, care de asemenea a fost menționat uh, în repetate rânduri și pe care încercăm să-l combatem din răsputeri. Aș fi avut mult mai multe de spus, dar am încercat să fiu cât se poate de succint. Vă rog să-i permiteți și colegului meu de la DG Home să prezinte o perspectivă internă. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, uh, mulțumesc, doamne președinte. Voi începe spunând că noi, de la Comisie, Salutăm inițiativa Parlamentului de a avea o astfel de reuniune eh, comună pe uh, acest subiect, care arată angajamentul de a asigura uh, coerență în uh, activitatea pe acest subiect. Și noi urmărim cam aceeași abordare și asta de ceva ani, DigiHome și DigiDevco au cooperat îndeaproape și au încercat să maximizeze impactul migrației și să minimizeze riscul. Nu intenționez să uh, vorbesc prea mult, încerc să fiu și eu succint. Colegul meu deja a spus multe lucruri, însă doresc să menționez uh, agenda europeană privind migrația, care urmează a fi adoptată. Aceasta va fi adoptată până la sfârșitul lunii mai. Așa cum au uh, menționat deja mai multe persoane, Migrația reprezintă un subiect important la nivelul Uniunii, Euro- Uniunii Europene și este nevoie de o abordare, de o politică coerentă, cuprinzătoare, holistică și pe termen lung. Uh, ați vorbit despre acest termen uh, holistic care este foarte important. Da, este vorba despre a avea o abordare cuprinzătoare, holistică. Este foarte important și pentru noi acest cuvânt. Agenda politică va cuprinde priorități uh, prezentate deja de domnul Juncker, o politică de azil eficientă, uh, reglementarea migrației, uh, lupta împotriva migrației iregulate și dimensiunea granițelor externe. Cooperarea cu țările terțe va juca un rol important, iar intenția este ca prin această agendă să încercăm să privim toate procesele în integralitatea lor, de la țara de origine până la țara de destinație. Și să includem aici și țările europene de destinație și modul în care migranții sunt primiți acolo. Cooperarea pentru dezvoltare așa cum prevede și agenda, va juca un rol important în consolidarea cooperării și a parteneriatului cu țările noastre partenere și dorește să abordeze uh, cauzele care duc la migrația uh, regulată și uh, să răspundă tuturor provocărilor cu care ne confruntăm în ceea ce privește migrația. Aceste provocări sunt importante, trebuie să ne gândim și la situația tragică din zona mediterană, multă lume își pierde viața acolo, uh, însă trebuie să ne gândim și la oportunități, la șanse, pentru că nu este vorba numai despre aspectele negative și riscuri, ci uh, încercăm să maximizăm și șansele, oportunitățile și efectele uh, pozitive la care poate să ducă migrația, atât la nivelul țărilor uh, de origine, cât și în țările de destinație, în Europa și în țările în curs de dezvoltare. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Președinte, mulțumesc uh, intervențiilor din partea Comisiei. Avem foarte multe întrebări care au fost adresate și uh, veți avea o atribuție foarte uh, dificilă, dragi vorbitori. Avem 5 minute pentru fiecare dintre dumneavoastră, în care uh, vă rog să încercați să răspundeți la unele dintre întrebări. Trebuie să terminăm la și 35 cel târziu. Asta înseamnă că voi da cuvântul mai întâi domnului Ambrosi și vom păstra aceeași ordine ca și în cazul uh, intervențiilor uh, prealabile. Mulțumesc. Voi încerca să fiu cât se poate de succint. În ceea ce privește outsourcing-ul, uh, procesul de stare de azil, cred că externalizarea, outsourcing-ul nu, nu este un termen pe care să îl favorizez. Atunci când vine vorba despre cooperarea internațională de a salva vieți, cred că orice tip de cooperare este binevenită. Întrebarea este ce se întâmplă după ce oamenii sunt salvați de pe mare. Care este uh, calea de urmat, care sunt condițiile, care este setul de standarde uh, prin care este oferită în continuare asistența și ce se întâmplă cu ei odată ce sunt salvați și aduși undeva în trecut, Europa sau anumite țări europene au externalizat uh, controlul la frontieră, după cum știm. Mă gândesc la uh, regimul din trecut al Libiei. Uh, nu știu dacă se va mai repeta acest model, însă prioritățile trebuie să fie protejarea oamenilor, nu doar protejarea frontierelor. Mai degrabă protejarea frontierelor prin protejarea oamenilor și nu invers. De asemenea, mai este o chestiune care vizează credibilitatea. Atunci când vorbim despre externalizare și tot ceea ce presupune acest proces, am auzit uh, din partea dumneavoastră a membrilor acestei comisii că Europa uh, se uh, confruntă cu presiunea migrației, a azilului și că solidaritatea internă este foarte importantă. Împărtășirea acestei poveri, împărțirea ei, distribuirea pe umerii tuturor celor 28 de state membre. Sigur că este ciudat să solicităm altor țări din afara Uniunii Europene să arate solidaritate față de Europa uh, în distribuirea acestei poveri, dacă în Europa nu am reușit să obținem încă acest uh, rezultat. Este o chestiune ce ține de credibilitatea Uniunii Europene, care dorește să fie un actor global, nu doar un contribuabil global, așa cum s-a subliniat aici. În ceea ce privește um, acest sistem, cred că orice mecanism care asigură că cele 28 de state membre au o cotă egală în administrarea fluxului de migrație uh, este binevenit. Orice funcționează, orice este fezabil și acceptabil, cred că reprezintă o mare îmbunătățire. Cred că este de asemenea important uh, ca propunerea Uh, privind coridoarele umanitare să fie analizată. Este adevărat că acest lucru ar uh, afecta uh, modelul de business al traficanților, al contrabandiștilor, însă cred că trebuie să ne gândim la așa ceva. Nu trebuie să trăim în niște turnuri de fildeș și să ne gândim că problemele se întâmplă numai în altă parte. Traficul, contrabanda au loc și în uh, Europa. Rețelele lucrează eficient nu numai pentru că operează pe partea cealaltă, ci pentru că există conexiuni și de partea aceasta. Așadar, coridoarele ar putea să rezolve o mare parte a problemelor și ar duce la combaterea mai puternică a traficului și a contrabandei. Ultimul punct cu privire la uh, protejarea celor care uh, primesc uh, refugiații aici în Europa. Noi susținem în principiu, uh, iar modelul și politica despre care vorbim este implementat peste tot, însă când vine vorba despre primire, cred că multe dintre regiunile din lume în care, de unde pornesc fluxurile de migrație, deja fac acest lucru foarte bine. În Turcia, de exemplu, într-o săptămână, au intrat la fel de mulți uh, uh, refugiați din Siria cât au intrat în Europa în tot anul 2014. În Hornul Africii, multe țări au arătat că uh, vin, acolo ajung foarte multe țări, uh, de foarte, uh, foarte mulți refugiați de foarte mulți ani. Așadar, dacă este vorba de a primi diferite tipuri de refugiați, ei bine, multe regiuni din această lume sunt modele pe care ar trebui să le analizăm și eventual de la care să și învățăm. Am uh, auzit aici menționată Argentina. Uh, când vine vorba despre guvernanța fluxurilor migratorii, într-adevăr, acesta este un model de urmat. Președinta, mulțumesc, domnule Ambrosi, uh, ambasadorul Brandeu. Very much. Uh, just a few observations and comments. Um, Mulțumesc foarte mult, câteva observații și comentarii. În ceea ce privește procesul de uh, răspunderea solicitanților de azil, uh, externalizarea și căutarea și salvarea uh, acestora pe mare, Uniunea Africană nu a dezbătut, nu a discutat această posibilitate, însă ne așteptăm ca decizia să fie uh, descurajarea acestui lucru cât mai puternic, pentru că ar fi privit ca și cum Uniunea Europeană uh, nu își asuma responsabilitatea în uh, ceea ce privește primirea solicitanților de azil și a refugiaților. Respectiv, uh, gestiunea și controlul uh, acestui fenomen pe teritoriul său. Așadar, din perspectiva Uniunii Africii, probabil că vom descuraja o astfel de externalizare. De asemenea, trebuie să ținem minte ce înseamnă politica de vecinătate în prezent. Aceasta nu are capacitatea de a monitoriza procesele care ar urma să fie desfășurate. Cine ar uh, controla facilitățile, cine ar forma uh, personalul care să acționeze și cine va prelua răspunderea. Deci nu se poate plăti numai pentru niște servicii și uh, pur și simplu transfera responsabilitatea către altcineva, mai ales în ceea ce privește astfel de subiecte importante. Acum, revenim la aspectul educațional. Cred că este critic ca educația să se desfășoare de ambele părți, atât în Africa, în uh, Orientul Mijlociu, în Asia, în Uniunea Europeană, astfel încât integrarea să aibă loc la nivel comunitar, să existe acceptanță. Acest lucru este foarte important, să încercăm să prevenim ca anumite sectoare ale comunității migratorii să se simtă uh, excluse sau marginalizate și să apară acțiuni care să fie uh, condamnabile. Avalanșa de imigranți despre care se vorbește Cred că trebuie să fim uh, un pic mai toleranți cu această situație. De multe ori se ia o decizie sau se întâmplă să apară crize și ele sunt ceea ce sunt în prezent. Sirienii nu au ales niciodată ca la ei să existe un astfel de conflict. Nici în Irak nu s-a întâmplat așa, nici în Libia. Așadar, cine este responsabil? haideți să nu trăim în negare. Sigur că există o responsabilitate împărtășită atunci când apar crize umanitare și lucrurile nu merg bine. Trebuie să fim cinstiți în această privință. Și, în ultimul rând, doamnă președinte, câteva fapte. Banii trimiși din străinătate, aceste plăți, ajung la 60 de miliarde uh, de euro care uh, merg către uh, Africa. Fluxurile ilicite dinspre Africa sunt plus minus 50 de miliarde. Dacă acești bani ar putea fi bine canalizați, ar fi cinstiți, uh, toată lumea ar considera că uh, poate avea loc dezvoltare. Apelul care există este haideți să facem ceea ce este corect. Ar fi imoral să nu ne uităm la aceste lucruri și să nu privim uh, cu un ochi uman toate aceste lucruri. Președinte, mulțumesc, doamna Papadopoulou. Mulțumesc. Nu pot să nu spun că uh, majoritatea dezbaterii s-a referit, asupra, s-a referit la Europa într-o dezbatere care leagă migrația și dezvoltarea. Deci e nevoie de o schimbare de paradigmă aici. Trebuie să ne gândim în primul rând la uh, refugiații, la migranții din Siria, Liban, Iordania. Uh, cât pot face aceste uh, țări, uh, cât, uh, cât timp pot să se descurce cu numărul mare de refugiați, ce se va întâmpla cu copiii care sunt refugiați în uh, Iordania și în Liban. Acolo trebuie să punem accentul. Um, două cuvinte despre sistemul de cote și despre încercările de externalizare. Da, s-a spus, s-au spus multe despre acest lucru și uh, noi suntem foarte îngrijorați de această idee. Nu e o idee nouă, în 2003 au existat uh, concepte similare. Avem îngrijorări uh, importante referitoare la securitatea și siguranța oamenilor care așteaptă procesarea uh, cererilor lor, ce se întâmplă dacă sunt respinși, ce statut au ei, poate așteaptă în vreme de un an sau doi ani, dacă să spunem că așteaptă în Egipt, um, cine e responsabil pentru ei? Au acces la asistență juridică? Um, au toate drepturile și garanțiile care ar trebui să fie respectate în timpul uh, examinării unei cereri de azil? Um, pot să își depună cererea direct în Europa dacă cererea lor este respinsă în uh, țara respectivă. Și Așa cum s-a spus, fluxurile migratorii nu se vor, nu vor înceta niciodată. Oamenii fug pentru că se tem pentru viața lor uneori. Și uh, Cecilia Wikström a menționat uh, sistemul de cote. Se discută despre sistemul de cote pentru relocare, este un lucru, și apoi un sistem potențial de cote pentru uh, azilanții care sosesc. Un sistem de cote pentru relocare ar putea să funcționeze în sensul unui efort european comun pentru relocarea uh, azilanților, refugiaților. Uh, un efort comun ar avea un impact mai mare decât eforturile individuale din momentul de față. Și în ultimii ani, într-adevăr, s-a susținut această nevoie a unui sistem european de relocare. În ceea ce privește codele pentru solicitanții de azil, lucrurile se complică, pentru că, așa cum ați spus deja, și Ska a menționat acest lucru, E, oamenii au nevoie, au legături familiale. Deci există toți acești oameni care trebuie să, să se mute, să plece altundeva și apoi există uh, condiții diferite, posibilități de primire în statele membre și uh, dacă acestea nu sunt um, uh, îmbunătățite, atunci oamenii nu vor vrea să se mute altundeva. Și fără solidaritate nu, nu se va putea face niciodată față fenomenului circulației oamenilor între statele membre. Mulțumesc, domnul Reuter. Mulțumesc. S-a spus multe despre sistemul de cote, nu vreau să repet, pentru că împărtășesc opiniile. În ceea ce privește externalizarea, aceasta este fantastică. Um, uitați-vă ce au făcut americanii, au externalizat uh, războiul companiilor private, care sunt exemplele care există deja, ce centre există în Europa care sunt uh, gestionate de companii private. E o treabă extraordinară. Vorbim despre munca decentă, dar oare condițiile de muncă decentă vor fi garantate de companiile private care uh, gestionează centrele? Eu nu prea cred. Și apoi, vorbim de cel 0,7% Uh, din VNB pentru dezvoltare, dar nu am discutat despre um, construirea capacității, mai ales uh, capacității societății civile în, pe toate malurile Mediteranei. Uh, ce înseamnă construirea capacității? Este o chestiune de educație. Înseamnă că nu doar sistemul oficial de școli trebuie să se ocupe, acest lucru înseamnă și activități în timpul liber, activități culturale. Uh, acestea sunt activități care construiesc capacitatea societății. Apoi, capacitatea ONG-urilor de a acționa. Vă dau un exemplu. Unul dintre um, colegii din uh, Norvegia a uh, curățat granița uh, încercând deci să formeze Uh, să formeze oameni pentru a curăța um, zonele unde încă există minele explodate, în Iordania, în Liban, în toate aceste țări. Și pentru asta e nevoie de fonduri și de mijloace, de resurse. E nevoie de recunoașterea acestei nevoi de resurse și am să trimit aceste informații comisiei din perspectivă financiară și, de asemenea, pentru dumneavoastră, nevoia este de a ști unde merg banii. Și când vorbim despre summituri, așa cum a spus și Anelis, da, E, e foarte important ca munca decentă să fie reintrodusă pe agenda summiturilor, așa cum am spus și eu în prima intervenție, dar trebuie să fie cuplată cu cealaltă chestiune, protecția socială și trebuie să fie văzută în spiritul cooperării. Pentru că operatorii ajutorului umanitar și a politicilor de dezvoltare sunt uh, sindicate, dar mai ales, totuși, uh, organisme ale societății civile și ONG-uri care au o reputație și știu cum să-și facă treaba. Deci pentru summit, summit aș spune, e foarte important să um, atragem atenția publicului, să diseminăm cunoștințe, dar e nevoie și de acțiuni concrete. Eu nu pot să accept acest termen de ilegal. Nu e vorba de ilegal, o migrație ilegală, ci eventual neregulamentară. Uh, în engleză, irregular migration, not, nu illegal migration. Uh, pentru că dacă acceptăm dreptul, uh, dreptul oamenilor de a migra, atunci nu putem să vorbim despre migrație ilegală. Am să mă opresc aici, dar vom continua activitatea și sperăm să ajungem la concluziile bune pentru anul european al dezvoltării. Mulțumesc. Da, putem să dezbatem termenul, dar termenii interpretează ce spun oamenii, ca să știm exact ce s-a spus. Vreau să mulțumesc uh, interpreților pentru că au fost generoși cu timpul lor, spune doamna președinte. Uh, Comisia Libe va elabora un raport pe acest subiect, noi un aviz. Unul dintre uh, foștii mei uh, șefi uh, mi-au spu- mi-a spus că pe biroul tău vor fi trei tăvițe, una cu uh, ceea ce vine, una cu ceea ce pleacă și una pe care scrie prea greu. Să sperăm că acest uh, dosar va fi scos uh, din tăvița prea greu și va uh, reuși să-și găsească soluțiile pe care le dorim cu toții. Mulțumesc uh, tuturor vorbitorilor și tuturor colegilor pentru această, acest schimb de opinie. Mulțumesc!